celor va fi unul pozitiv și vom aștepta cu nerăbdare la momentul respectiv un răspuns pozitiv și din partea Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă ministru Creighton. S-a închis dezbaterea. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, întrebări cu substare de răspuns oral și de cereri ale anumitor uh, comisii parlamentare. E vorba de punerea în aplicare a programului de la Stockholm și crearea spațiului de libertate, securitate și justiție. Și începe domnul Berlinger 3 uh, minute și jumătate. <coughs> Signor Presidente, programma di Stoccolma adottato nel 2010 dal Consiglio europeo. Mulțumesc. Programul adoptat în 2010 la Consiliul European are menirea de a stabili niște obiective ferme pentru 2014. De două ori Parlamentul și-a exprimat avizul avem rezoluția din 2009 și rezoluția din 2010 în acest sens, din noiembrie, și avem și un plan de acțiune al Comisiei pentru implementare. Programul de la Stockholm, concret, e pe jumătate terminat. Comisia Libe, Juri și AFCO au decis împreună să salute progresul de până acum, dar în același timp să stabilească și ce a rămas în continuare de făcut. Am o întrebare către Comisie și apoi către Consiliu. Comisia mai întâi. Raționamentul de bază pentru întrebarea noastră orală a fost acela de a atrage atenția asupra implementării concrete de norme europene. Noi, practic, am construit un corp de legi um, substanțiale de o importanță semnificativă în care e vorba de integrarea anumitor drepturi în lege. Până la urmă, faptul că recunoaștem ce s-a realizat până acum nu înseamnă că facem o listă a ceea ce s-a adoptat. Deci nu vorbim doar despre adoptarea uh, în scris nu. E vorba despre faptul că, până la urmă, noile evoluții trebuie înțelese de cetățeni. Doar o mică parte din uh, stufosul corp de legi ajunge la cetățeni și asta ne poate submina efortul, pentru că cetățenii Practic, din această cauză nu se pot bucura pe deplin de drepturile lor. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a obține un rezultat concret în societatea europeană. În uh, uh, momentul în care se va revizui la jumătatea termenului uh, progresul, am vrea să știm ce părere are Comisia cu privire la motivul pentru care rezultatele au fost cum au fost. Practic au existat uh, foarte multe acte normative emise, dar cu rezultate limitate și beneficii limitate. Trebuie să ne gândim la măsurile pe care le adoptăm. Anxietatea noastră, ca forță de legiferare, e aceea că noi, de fapt, suntem aici pentru a produce legi, dar guvernul vrea să vadă rezultate și beneficii. Asta trebuie să ne ghideze abordarea cu atât mai mult cât suntem în Europa și cu cât suntem toți o forță de legiferare. Comisia, de exemplu, în procesul legislativ are dreptul de inițiativă. Este la începutul procesului și acest lucru ar putea submina eficiența corpului nostru de legi. Și de aceea solicităm o evaluare exhaustivă pentru a înțelege exact cu ce rezultate trebuie să uh, finalizăm uh, programul Stockholm. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Berlinguer. Domnul Lopez Achilar, 3 minute și jumătate recordado, el programa de Estocolmo fue aprobado en... Mulțumesc! Programul de la Stockholm a fost adoptat în decembrie 2009. Iar acum trebuie să evaluăm situația, să vedem unde am ajuns și în ce măsură a fost implementat. Am uh, depus o întrebare cu solicitare de răspuns oral ca să știm care au fost rezultatele obținute până acum de acest program și care sunt uh, principalele elemente care ar uh, putea să fie urmărite în, mai departe în programul cincinal de la Stockholm. Este vorba într-adevăr de asigurarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, sigur, dar trebuie și să vedem ce s-a obținut până acum, ce progrese s-au făcut. Pentru că s-au făcut progrese în domeniul uh, dreptului la proces, dreptul persoanelor acuzate sau bănuite S-a început negocierea, dar e departe de a fi încheiată, privind uh, Convenția Drepturilor Fundamentale. Am văzut uh, dilema de la Copenhaga, uh, ce anume necesitatea democrației, respectării statului de drept, în accesul la Uniunea Europeană, dar după accesul la Uniune se relaxează cumva toate necesitățile privind uh, accesul la documente și prerogativele democratice. Deci, uh, trebuie să avem în vedere un pachet ambițios privind protecția datelor, iar directiva este departe de a fi uh, încheiată. Am constatat că există provocări în domeniul liberei circulații a persoanelor. Chiar unele guverne ale Uniunii Europene au dat înapoi și încearcă să reintroducă frontierele între statele membre. Deși cetățenii apreciau foarte mult libera circulație și acest spațiu de libertate, securitate și justiție ce decurge din construcția europeană, au existat uh, uh progrese în domeniul siguranței. Însă s-au creat tot felul de provocări care au apărut uh, cu multă violență. Criza nu este doar o criză financiară, este și o criză politică. Și am uh, văzut că populismul de toate felurile a căpătat amploare, un populism care contrazice valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Așadar, trebuie să ne gândim la viitorul programului de la Stockholm. Ce putem face pentru a mm, avea un program post-Stockholm cât mai bun. Ce fel de program este necesar după Stockholm pentru ca ă, Parlamentul European să poată și el să joace un rol decisiv? Trei ani după, după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, trei ani după adoptarea programului de la Stockholm, uh, este nevoie să garantăm mai bine drepturile fundamentale ale cetățenilor. Constatăm astăzi că FRA exclude uh, cooperarea polițienească și judiciară în domeniul penal. Acesta este obiectivul dezbaterii noastre, acesta este uh, discuția noastră. Am vrea să știm care este opinia Comisiei în legătură cu întrebările noastre. Este în joc credibilitatea proiectului european și încrederea cetățenilor europeni în acest proiect. Și este nevoie de un răspuns pentru cetățeni, pentru că este vorba aici chiar de motivul de a exista al Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Urmează domnul Casini, 3 minute. Grazie, signor președinte. Anch'io mi Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă întreb care este uh, scopul întrebării noastre orale, principalul ei obiectiv. În esență, e vorba de un raport din proprie inițiativă ca urmare a articolului 51 al regulilor noastre de procedură. Comisiile s-au reunit pentru a pregăti rezoluția ce a fost adoptată în 2009, în noiembrie, uh, programul de la Stockholm, înainte de intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona. Aceasta a fost prima dată când s-a aplicat regula 51, au fost implicate trei comisii și uh, s-a demonstrat atunci importanța și miza uh, care este în joc. Tratatul de la Stockholm, uh, programul de la Stockholm este în cadrul unul al treilea pilon. Este vorba de a oferi Parlamentului European uh, una dintre răspunderile um, legate de securitatea și justiția și libertatea cetățenilor. Comisia Parlamentul și Parlamentul au făcut evoluții și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar dacă ne gândim la ce s-a spus în rezoluția noastră din 2009, și anume când am cerut evaluarea de către Comisie a atingerii obiectivelor, evaluarea de către Comisie a punctelor slabe și a realizărilor noastre, uh, atunci vedem că situația nu este cum ar trebui să fie. Ne apropiem de alegeri europene în 2014 și suntem nu doar în fața unei crize economice, ci și în fața unei crize de încredere în Europa. Am văzut că oamenii participă tot mai puțin la alegerile europene. Acest fenomen uh, există în toate statele membre, și în cele vechi, și în cele noi. Trebuie să facem ceva, trebuie să avem o reacție În ciuda acestei uh, situații triste, în ciuda crizei, alegerile reprezintă o ocazie pentru că Europa să se relanseze. Trebuie să vorbim de Europa. Înainte de uh, alegerile precedente, dezbaterile uh, au fost în jurul politicilor interne și asupra politicilor guvernamentale din statele membre. Acum e vorba de a spune da sau nu Europei. Trebuie să clarificăm pentru cetățeni cât de multe rezultate am, la cât de multe rezultate am ajuns. Trebuie să ne susținem cauza cu foarte multă precizie. Eu am mai multe întrebări. În primul rând, în ce măsură nou, noile instrumente de luare a decizie au avut uh, un impact asupra implementării programului de la Stockholm? În al doilea rând, cum intenționează Comisia să crească încrederea cetățenilor în democrație ținând cont de uh, solicitarea cetățenilor uh, ca urmare a articolului 11 al Tratatului de la Lisabona și, în al treilea rând, care este opinia Comisiei în legătură cu uh, biroul unic al Procurorului European. Mulțumim foarte mult, domnule Casini. Doamna Crichton, pentru Consiliu, are cuvântul. Sunt extrem de recunoscătoare Parlamentului pentru oportunitatea de a evalua implementarea programului de la Stockholm și întrebarea dumneavoastră e destul de extinsă și dat fiind timpul limitat care mi-e oferit, nu pot decât să vă ofer un răspuns limitat. Sper totuși că va deveni clar că noi am uh, progresat și vom progresa în acest sector. Consiliul JAI din septembrie trecut a făcut o evaluare pe termen mediu a programului la Stockholm și discuțiile s-au uh, bazat pe progresul efectuat în timpul președinției cipriote. Evaluarea în sine a analizat progresul în toate domeniile acoperite de programul de la Stockholm, azil, migrație, justiție civilă, protecție civilă uh, și mai ales uh, relațiile externe în domeniul JAI. și am ținut cont uh, de solicitările înregistrate um, înainte de această evaluare. Preștinția Cipriot a oferit un rezultat înscris uh, uh, cu privire la această evaluare și citez. Dezbaterea Consiliu a arătat că satisfacție există în ceea ce privește progresul înregistrat, dacă în continuare e nevoie să ducem mai departe progresul programului la Stockholm, există lucruri care în continuare trebuie rezolvate, în așa fel încât în domeniul libertății, securității și justiției să avem un progres total. Am ținut cont și de opinia unui număr de delega- delegații în momentul în care am definit prioritățile. Uh, Dezbaterea de Consiliu a permis miniștrilor să își uh, reexprime angajamentul în ceea ce privește securitatea și protecția drepturilor indivizilor. Nu pot să vă ofer o listă exhaustivă cu măsurile care uh, au fost adoptate din 2010 încoace, dar aș vrea să subliniez câteva chestiuni particulare. În ceea ce privește migrația și azilul, există câteva măsuri um, pentru a finaliza uh, un sistem unitar de azil în Europa cu un birou aferent, programul uh, de uh, reașezare um, a strămutaților și a terților a fost de asemenea pus în picioare. Iar în ceea ce privește măsurile operaționale, avem sistemul uh, VIS de informare cu privire la vize, a devenit inform- operațional la fel și SIS-2. În ceea ce privește justiția, există standarde minime cu privire la dreptul acordat uh, victimelor infracțiunilor, drepturile respectate ale victimelor infracțiuni și consilierea. Mă scuzați. Cu privire la securitatea internă, există mai multe directive importante care au fost adoptate, măsuri, au fost adoptate măsuri de protecție împotriva atacurilor cibernetice, s-au consolidat măsuri pentru uh, Uh, protecția copiilor în fața materialelor pedopornografice, uh, vrem să-i pedepsim uh, pe infractorii din acest domeniu, din domeniul pedopornografic și să preîntâmpinăm traficul de ființe umane. În general, Consiliul e de părere că acum a susit momentul să ne axăm pe partea de implementare a legislației deja votate. Cu privire la aranjamentele instituționale, considerăm că procedura legislativă ordinară se potrivește și credem că trebuie ca angajamentul să fie unul legal de ambele părți, în așa fel încât uh, domeniul libertății, securității și justiției să fie unul uh, unitar și pe deplin operațional. Măsurile oferite prin tratatul de la Lisabona deja sunt utile. Există o comisie la Consiliu care uh, vizează cooperarea pe securitatea internă. La fel există și clauza de solidaritate, o măsură extrem de eficientă care cu siguranță pe viitor ne va ajuta în continuare să consolidăm cooperarea. La fel s-a creat și SAE, lucru care ne oferă o bună coordonare în tot ceea ce conține o dimensiune externă. Domnule președinte, stimați eurodeputați, cred că putem să privim în urmă cu un anumit grad de satisfacție uh, față de ceea ce s-a realizat prin programul de la Stockholm. Dar nu ar trebui să ne culcăm pe ureche. Acest lucru nu se aplică doar Consiliului, ci și Parlamentului. Cred că ambele instituții trebuie să dovedească în termeni practici uh, care le este angajamentul și să facem ca pe perioada care a rămas din programul de la Stockholm să fie atinse toate obiectivele pentru a avea o Europa uh, mai sigură, mai echitabilă, mai liberă pentru toți. Mulțumim, doamnă ministru Creighton. Urmează domnul comisar Borci. Cei care au pus întrebarea vorbesc o limbă latină deci aș încerca să țin o uh, alocuțiune în italiană și după aceea să trec la engleză. Mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul. Mulțumesc pentru adresarea acestor întrebări. Ați uh, cerut Comisiei nu doar o listă a măsurilor luate în perioada de aplicare a programului de la Stockholm și a progreselor făcute, Ați dorit în plus să aflați și cu ce obstacole s-a confruntat acest program în aplicarea sa. Am uh, luat notă de ce a spus domnul Berlinguer. Bun, într-adevăr, această listă este una, însă uh, se pune întrebarea și ce parte din acest program, cât din acest program a fost uh, implementat așa cum trebuie. Țara mea a intrat în spațiul Schengen în 2007. Și uneori mă gândesc că este posibil astăzi să mergi cu mașina din Malta până la Stockholm fără să fii controlat, fără să fii oprit nici măcar o dată și mă gândesc că este un progres considerabil care a fost realizat datorită Uniunii Europene. Aceste frontiere au provocat atât de multe războaie în trecut, cum este granița dintre Polonia și Germania sau uh, cea dintre Goriția și Nova Goriția. La ora actuală, acestea nu mai sunt decât niște linii pe hartă. Nu este un lucru abstract. Este vorba de un lucru concret, tangibil. E doar un exemplu. Sigur că nu înseamnă că nu au mai rămas obstacole, iar unul dintre obstacolele uh, menționate este cel uh, la care s-a referit domnul Aguilar. Este vorba de uh, creșterea populismului naționalist în cel mai rău sens al cuvântului. Uh, adică dorința de a crea obstacole în calea liberei circulații a persoanelor sub uh, diverse pretexte. Există poate o dorință de a se distruge ceea ce a fost construit cu atât de multă răbdare și cu atât de mult efort. E vorba de o piatră unghiulară a uh, sistemului nostru și mă refer aici la Schengen. Deci trebuie să fim foarte prudenți și să nu introducem obstacole la aplicarea a ceea ce mie mi se pare un uh, lucru pe care generațiile viitoare îl vor moșteni. Așadar, vreau să mulțumesc uh, celor trei autori ai întrebării orale privind aplicarea programului de la Stockholm. Acum trei ani, tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale au așezat cetățeanul în centrul integrării europene, ceea ce a reprezentat un salt calitativ enorm. Comisia, care și-a început lucrările în 2010, a luat toate măsurile necesare pentru ca acest salt să fie posibil. Doamna Reding, care chiar vă rog să o scuzați pentru că nu a putut fi prezentă astăzi din motive personale, și doamna Malmström au avut ocazia de a discuta cu Comisia Libe despre revizuirea la jumătate de mandat a programului de la Stockholm în decembrie 2012. Și aș dori să menționez câteva realizări în domeniul justiției. S-au făcut progrese în domeniul justiției civile, s-au luat măsuri pentru ceea ce numim justiția pentru creștere, ceea ce înseamnă că s-au luat măsuri concrete pentru a readuce Europa pe calea cea bună. De exemplu, am suprimat procedura de execuator, o procedură birocratică foarte dificilă. Acum, hotărârile judecătorești sunt recunoscute automat în între diferitele state membre. Lucrăm și la uh, pachetul privind uh, insolvența. Dorim o actualizare a legislației în acest domeniu. Dorim ca uh, întreprinderile viabile să fie susținute, iar pachetul în discuție va reduce poverile administrative pentru întreprinderi și va garanta un nivel ridicat de protecția datelor personale. Am făcut multe progrese și în domeniul justiției penale. Suntem foarte mândri de progresul făcut în domeniul dreptului victimelor. Există o directivă specifică, o directivă de drept penal și ordinul de protecție european, care au permis ameliorarea statutului victimelor pe toată durata procedurii. De asemenea, am făcut progrese în ceea ce privește consolidarea dreptului procedural, aplicarea directivei respective, uh, dreptul la interpretare și la traducere, și directiva privind dreptul la informație, care sporește sprijinul acordat uh, persoanelor implicate uh, într-un proces în întreaga Uniune Europeană și aș dori să mulțumesc Consiliului și Parlamentului pentru că au dat dovadă de dorința de a încheia rapid uh, negocierea directivei privind accesul la un avocat. Știți, doamnelor și domnilor parlamentari, că acest subiect este reglementat în mod diferit pe plan juridic și pe plan uh, de execuție în diversele state membre. În domeniul dreptului penal, am propus sancțiuni minime pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și pentru a proteja moneda euro de contrafacere. Este vorba de uh, protecția bunurilor comune și solicităm Parlamentului să se ocupe de acest lucru cu prioritate. Drepturile cetățen cetățenilor sunt un element esențial și în acest context, în 8 mai, am prezentat raportul privind cetățenia europeană, raportul anual privind Carta Drepturilor Fundamentale și în raportul anual privind egalitatea dintre bărbați și femei. Toate se referă la implementarea drepturilor fundamentale. Ba chiar, Comisia a mers chiar mai departe de programul de la Stockholm. Pentru că trebu tre acesta trebuie să prevadă orientări, dar nu trebuie să fie privit ca un corset rigid. De exemplu, în martie 2013, Comisia a prezentat tabloul de bord privind um, justiția. Acolo se arată că justiția în Uniunea Europeană este mult mai eficientă. Acolo se, sunt prezentate date clare privind eficiența, calitatea și independența sistemelor judiciare din statele membre. Unii spun că este vorba de name and shame, de a arăta cu degetul și a face de rușine, dar eu aș prefera să spun că este vorba de a arăta cu degetul și de a lăuda, pentru că s-au făcut realmente progrese. În domeniul afacerilor interne putem să fim mândri în legătură cu ce am realizat în domeniul azilului. Și probabil că la următoarea plenară Parlamentul va vota uh, un raport privind violența, tortura și uh, persecutarea ajungându-se la rezultate comune atunci când statele membre acționează dând dovadă de solidaritate comună. SIS și Schengen au intrat în acțiune și uh, oferă acum uh, circulația liberă de care se bucură cetățenii europeni. Avem un cadru în vigoare pentru cooperare locală Schengen și am făcut propuneri pentru o mai bună guvernanță în domeniul Schengen și o ameliorare a supravegherei la frontiere aproape am ajuns la un acord în acest domeniu. Agenția Frontex are un mandat uh, mai bun pentru cooperare și pentru garantarea drepturilor fundamentale și am propus un nou mandat pentru Europol pentru aducerea acestei agenții în epoca post-Lisabona. Primim uh, regulat rapoarte privind implementarea strategiei în acest domeniu. De asemenea, am luat măsuri pentru a uh, urmări finanțarea terorismului, colaborăm cu SUA și cu Australia, uh, urmărim și evoluțiile în domeniul combaterii traficului de copii am făcut uh, propuneri de legislație privind uh, elementele din care se pot crea uh, explozibili și, de asemenea, avem și un pachet anticorupție. Din perspectiva mobilității, am lansat discuții cu multe state vecine și am făcut progrese în domeniul facilitării vizelor, vizelor al, și al readmisiei. Uh, am făcut uh, propuneri de programe pentru studenți și cercetători din state terțe și pentru lucrători sezonieri și de asemenea am propus o nouă agendă pentru integrarea cetățenilor din state terțe și am uh, dus mai departe dezbaterea privind uh, reîntregirea familială. Mai sunt multe de făcut. Se discută despre oficiul unui procuror european care să fie responsabil de combaterea infracțiunilor ce afectează interesele financiare ale Uniunii și alte uh, domenii ca uh, siguranța cibernetică și altele rămân prioritare. Domeniul JAI acoperă domenii de politică foarte sensibile, care până acum erau considerate strict de nivel național. Competențele europene trebuie să se potrivească cu noul cadru instituțional și legislativ stabilit de Tratatul de la Lisabona. S-au făcut foarte multe propuneri foarte interesante, dar vreau să uh, subliniez faptul că cel mai important este să se aplice în mod corect legislația existentă. În ultimele luni s-a uh, dovedit că e foarte important statul de drept și voi și încheia pe această idee. După cum a spus președintele Barroso în septembrie anul trecut, în uh, discursul său privind situația Uniunii, avem nevoie de un set de instrumente mai dezvoltate, nu doar uh, obligatorii, avem nevoie și de putere soft, de exemplu, cum se prevede la articolul 7 din tratat, avem nevoie de ceva intermediar și sperăm că ne putem baza pe sprijinul Parlamentului pentru a crea un nou mecanism care să permită Uniunii Europene să ia măsuri eficiente. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Borci. Acum cuvântul vorbitor în numele grupurilor poli politice, începând cu domnul Țvievca. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, domnul ministru, domnule comisar. Când uh, am înființat în urmă cu trei ani uh, programul de la Stockholm, am știut foarte bine că planul ambițios de a prelua multe inițiative legislative în uh, domeniul justiției, comunicării și în probleme de drept civil va fi un proces foarte complicat. Uh, am uh, încercat să aliniem 27 de legislații uh, pentru a rezolva cât mai repede problemele cetățenilor care circulă liber și își pot alege locul în care să muncească și să locuiască. Uh, e vorba de um, o activitate extrem de dificilă. Regulamentele Bruxelles 1 și Roma 3 care au fost menționate de antevorbitorii mei sunt realizări care ne-au dat foarte multe satisfacții, pentru că au adus o plus valoare foarte importantă cetățenilor și companiilor active transfrontalier. Eu am uh, participat la mai multe dintre sesiunile de lucru și știu foarte bine că, în ciuda bunelor noastre intenții, unele dintre proiecte durează foarte mult timp până sunt adoptate sper că multe din proiectele legislative pe care le vom uh, adopta vor fi folosite, concretizate și că îi va ajuta pe cetățenii care se află în situații complicate și dificile. Cei care fac parte din sistemul de justiție trebuie să cunoască și să aplice noile regulamente privind divorțurile, moștenirile și alte subiecte. Ca membru al Comisiei Jurii, am repetat uh, de multe ori în această sală că dacă nu este cunoscută, legea nu poate fi aplicată. De aceea ne-am uh, am insistat asupra asigurării de uh, traininguri pentru cetățeni, pentru judecători. Trebuie să fim cât se poate de deschiși și de clari în comunicările noastre către cetățeni și trebuie să promovăm soluțiile de care dispunem la nivel european. Uh, în ciuda progreselor uh, neîndoielnice, Parlamentul European așteaptă încă să fie recunoscute mutual mai multe uh, proiecte, de exemplu recunoașterea mutuală a documentelor civile și așa mai departe. Multe proiecte din cadrul JAI nu se vor uh, încheia odată cu programul de la Stockholm. Trebuie să fim alături de cetățeni și să-i ajutăm să-și rezolve problemele folosind ocaziile pe care le furnizează Uniunea Europeană. Nu ne putem uh, curca pe lauri. Comisia Europeană a publicat recent inițiativa de consolidare a drepturilor cetățenilor europeni, în care se precizează pașii de urmat în continuare. Mă voi apropia imediat de final, domnule președinte. Președintele întrerupe pe vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Ziesca. Uh, două minute jumătate, domnul uh, Ghirero. La legitimitate. Mulțumesc, domnule președinte. Legitimitatea acestui proiect depinde de rezultatele necesare pentru a îmbunătăți viața cotidiană a cetățenilor și perspectivele acestora. În același timp e vorba și de valorile la care aderă cetățenii. Valorile care stau la baza acestei uh, uh, Uniuni Europene, acestei uh, identități politice. Știm că deocamdată nu se oferă suficient în termen de creștere, de ocupare, de politici publice cetățenilor. Și cum rămâne cu valorile? Uh, Uniunea Europeană e un proiect politic bazat pe libertate, solidaritate, respect față de drepturile cetățenilor. Valoarea fundamentală e acea senzație de apartenență, faptul că te simți parte a unui proiect comun, politic, teritorial. În curând vom aniversa cea de-a treia Uh, cel al treilea an de derulare a programului Stockholm și, după cum s-a subliniat la Consiliu, da, există progres, dar există cel puțin trei sectoare în care sunt probleme. Libera circulație, în primul rând. Comisarul a spus că e posibil să te deplasezi de la, din Malta la Stockholm fără a întâmpina vreun obstacol în calea liberei circulații. Poate din cauza că recent nu a trecut frontiera dintre Germania și Danemarca. Și nu s-a deplasat nici din estul Europei în Regatul Unit. Dacă ar fi făcut asta, ar fi văzut care sunt obstacolele. Știm că e un conflict uh, în zona Schengen, un conflict la Consiliu față de zona Schengen și acest lucru e de rău augur pentru tot ceea ce înseamnă Schengen și libera circulație. În continuare n-am rezolvat nici problema transparenței și a accesului la documente. A fost depusă o întrebare orală la Parlament în ceea ce privește blocajul care există și aici și în ceea ce privește protecția drepturilor cetățenilor. Comisia a încheiat negocierile cu uh, Consiliul cu privire la un acord pentru a avea o convenție avem nevoie și de hotărârea Curții Europene de Justiție și de data ce avem și asta, vă solicit să facem tot posibilul pentru a respecta drepturile cetățenilor în uh, totalitate. Mulțumim, mare cuvântul acum doamna Wikström. De comisionar Borș, de e trevligt att få diskutera detta. Mulțumim. Domnule comisar, e foarte important că sunteți aici ca să discutăm cu dumneavoastră despre acest subiect. Programul Stockholm se axează pe o Europa deschisă, având de pe cetățeni ca nucleu. Noi acum trebuie să analizăm ce s-a întâmplat până în prezent, ce a dat uh, uh, rezultate favorabile și ce mai rămâne de făcut. În program, printre multe altele, se spune că trebuie să creăm la nivel european un sistem comun de azil Într-o vreme în care economiile statelor membre au fost puse la grea încercare, noi iată că am reușit să obținem un nivel uh, uh ridicat uh, de progres și acum avem certitudine juridică pentru solicitanții de azil și avem și solidaritatea uh, între statele membre. În acest program se discută de asemenea despre intensificarea uh, acțiunilor de, cum zic, de returnare uh, a persoanelor strămutate și de oferirea de alternative acestora. Readmisia a fost întotdeauna un subiect foarte important. Eu am analizat, de exemplu, uh, ce se întâmplă cu uh, uh, situația persoanelor din terțe state uh, și um, ce se întâmplă în domeniul cercetării. avem nevoie ca cercetătorii să nu mai plece din Uniunea uh, Europeană. În acest sens am analizat și situația transferului de Uh, cunoaștem domeniul cercetării dinspre și înspre Uniunea Europeană, prin prisma azilului. Prin programul de la Stockholm s-au promis multe, în uh, continuare mai sunt multe de făcut. Mă gândesc că Comisia nu vrea să-și încalce promisiunea. Doamna Victor e întreruptă. Urmează doamna Sargentini. Dank u voorzitter. Ik hoor uh, de Europese Commissie. Domnule președinte, Comisia și Consiliul fac liste de proiecte în cadrul programului de la Stockholm. Spun că toate acestea au fost un succes. Cu toți am putea evoca aceste proiecte. Dar nu cred că progresul trebuie să fie comparat cu acest fundal de criză economică din Europa. Trebuie să nu pierdem din vedere modul în care se uh, dezbat probleme de drepturile omului, de drepturile refugiaților. Cum sunt văzute aceste probleme în Consiliu? An de rândul, Parlamentul a fost gata să voteze pe marginea unei politici comune de azil și Consiliul pur și simplu nu uh, este dispus să arate solidaritate între statele membre. Programul de la Stockholm a fost uh, adoptat înainte de tratatul de la Lisabona. Pe viitor ar trebui să nu mai uh, vizăm programe atât de mărețe, ar trebui mai degrabă să adoptăm legislații, legislație care să respecte drepturile omului, nu doar în domeniul penal. mai degrabă decât să venim cu uh, programe holistice, gigantice, care acum par uh, demodate, depășite. Să sperăm că membrii uh, Consiliului vor ajunge la acord între, între ei. Un exemplu este încrederea reciprocă când e vorba de colaborare în termeni penali. Vă dau exemplul mandatului european de arestare. Acesta arată a, a arătat că există situații în care oamenii sunt transferați dintr-un stat într-altul și nu beneficiază de asistența juridică adecvată. Este o rușine că lucrurile stau așa. Dacă vom continua uh, cu neîncrederea reciprocă, nu vom ajunge foarte departe. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sargentini. Două minute și jumătate, domnul uh, Cocop. Mulțumesc. Ne apropiem de finele mandatului parlamentar și chiar de finele primului mandat în care Parlamentul a avut competențe sporite în domeniul JAI. Au fost și succese, au fost și eșecuri. După părerea mea, nu cred că trebuie să uh, ne gândim decât cum putem ameliora lucrurile. Putem aplica ce am învățat în uh, Uh, lucrările la legislația privind criminalitatea cibernetică și la uh, acompanierea minorilor. Trebuie să ne gândim la tot ce putem obține și rog Comisia să se gândească cum ne putem aduce cel mai bine contribuția, în loc să creăm complicații. Solidarizarea, armonizarea nu e întotdeauna cea mai bună soluție avem nevoie de mai multă încredere și de o consecvență garantată de comisie. Astfel să creăm un sistem care să respecte diferențele dintre sistemele juridice ale statelor membre. Un sistem comun european penal și un procuror european nu este o soluție bună. De trei ani, programul de la Stockholm este în aplicare fără niciun fel de revizuire până acum. Putem ajunge la un rezultat mai bun printr-o comunicare ameliorată între instituții, însă revizuirea atât de necesară lipsește deocamdată. De aceea aș vrea să rog Comisia acum să evalueze succesele și eșecurile programului de la Stockholm, ca să putem merge înainte constructiv, dar nu orbește. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirkhope. Uh, domnul Dartmouth vă vrea să vă adreseze întrebare. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnule Kirkhope, considerați că Regatul Unit trebuie să iasă din uh, mandatul de uh, arest european, dacă are șansa să o facă anul viitor, sau nu? Mulțumesc, uh, my lord, pentru întrebarea foarte interesantă. Sigur că Regatul Unit va evalua poziția sa referitoare la toate chestiunile, inclusiv la mandatul de arest european beneficiile și uh, dezavantajele sale și necesitatea sa. Cred că sunt multe alte persoane aici în sală care sunt de acord cu noi că reforma este necesară, dar fără să calculăm uh, efectul asupra cetățenilor noștri, britanici și europeni în general, nu putem deocamdată să spunem limpede ce uh, vom face în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirkhope. Are acum cuvântul un minut și jumătate domnul Triantafilides. Domnule președinte, prin prisma viitorului cadru financiar multianual și ținând cont de ce e nevoie în domeniul uh, libertății, securității și a justiției, ne dăm seama că avem în continuare nevoie de un set adițional uh, de norme și de noi controle pentru a garanta siguranța. Pe chestiunea de siguranță mereu progresăm. Avem SWIFT și Smart Borders, dar suntem puțin în urmă când e vorba de drepturile fundamentale, uh, garantarea accesului la documente sau protecția datelor uh, personale. Această chestiune e foarte importantă, mai ales că propunerile de măsuri de securitate întotdeauna sunt foarte scumpe. Așa că mă interesează ce fel de politici vor facilita finanțarea Smart Borders pe viitor. Avem nevoie de valori de calitate, se zice, și avem nevoie să evaluăm implicațiile tratatului de la Lisabona în ceea ce privește legitimitatea democratică. Parlamentul European aproape că e neglijat în procesul decizional și asta pentru a liniști spiritele la Consiliu și pentru a Uh, depăși blocajul de la Consiliu, ar fi util uh, să reamintim faptul că a fost ignorată total prima lectură a Parlamentului European. Mulțumim, domnul filides Urmează acum un minut, domnul Zilstra. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb ce este bine, ce, care sunt punctele forte ale programului Stockholm. Trebuie să existe două puncte de control la vamă pentru a se pune capăt uh, mișcărilor um, criminale. Nu se poate nega eliberarea unui uh, mandat european de arestare și um, iată că deținuții sunt în continuare tratați incorrect în uh, închisori străine situația nu uh, a redus uh, migrația, ci tocmai a, a dus la concentrarea migrației uh, în câteva state membre. Trebuie să ne întrebăm așadar dacă programul de la Stockholm este în beneficiul cetățenilor. Răspunsul este nu. Programul de la Stockholm reprezintă un eșec. Ar trebui să fie eliminat și nu ar trebui să fie înlocuit de niciun alt program. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Papa Nicolau, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Se pune întrebarea dacă avem sau nu nevoie de un nou program după programul de la Stockholm. Cred că pot să dau un răspuns clar. Programul de la Stockholm a fost și rămâne ambițios. Este important să și implementăm programul de la Stockholm. Deocamdată sunt de acord cu Consiliul și cu Comisia Europeană și doresc să uh, subliniez importanța acestui program. Ministrii uh, de obicei spun că da, salutăm rezultatul și gata, dar nu avem nevoie doar de atât, avem nevoie de soluții clare pentru cazurile de uh, implementare inadecvată sau de întârzieri. Fără îndoială, acte legislative importante au uh, fost duse la bun sfârșit și fără îndoială colaborarea interinstituțională față de 2008 s-a ameliorat foarte mult. Tratatul de la Lisabona modifică uh, modul în care acționăm cu toții. Ne adaptăm progresiv. Anul trecut au avut loc evoluții foarte importante iar codecizia uh, funcționează cât se poate de bine. Există însă și deficiențe și neajunsuri de care trebuie să ne ocupăm. Nu sunt convins că am înțeles cu toții cât se poate de bine necesitatea de a ajunge la un acord pentru a răspunde la provocările comune. Trebuie ca toate cele trei instituții să fie uh, de uh, aceeași părere. Este foarte importantă o poziție comună și echilibrată, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. Sigur că avem nevoie de o protecție a drepturilor cetățenilor, dar trebuie să protejăm și dreptul la viața privată și în același timp să garantăm uh, securitatea. Avem uh, nevoie de un pachet de azil foarte bun, dar trebuie să și combatem migrația ilegală. Dragi colegi, cetățenii europeni se simt tot mai nesiguri. Și această senzație de nesiguranță duce la apariția extremismului în diverse state, mai ales cele afectate de criză. Este o mare provocare pentru libertate și securitate și pentru noi toți. Domnule ministru, în legătură cu clauza de solidaritate, ne tot referim la această clauză. Însă, aceasta rămâne de fapt doar literă moartă. 2013 este anul european al cetățeanului, este anul cetățenilor noștri și depinde de noi ca în domeniul JAI cetățenii să rămână în centrul preocupărilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Papa Nicolau. Două minute și jumătate, doamna Guillaume. Uh, cum le programe de uh, tempere în 19... Cum, precum uh, programele de la Haga și altul și programul de la Stockholm a fost unul ambițios. Uh, iată că avem regrete acum, pentru că la aproape 4 ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, iată că încă lucrăm după regulile vechi, ca pe vremea tratatului de la Maastricht, când Parlamentul European era doar un simplu organ de consultare. Atitudinea um, al celorlalte instituții față de Parlament nu este corectă și de aceea vreau să amintesc acest lucru Consiliului. Uh, nu putem uh, să nu constatăm că um, strategia pentru securitate internă și gestiunea frontierelor interne și externe uh, au fost transferate către agenții europene um, care sunt uh, mai puțin limit, mai puțin um, strict verificate din punct de vedere, supravegheate din punct de vedere democratic. Am întâmpinat foarte multe dificultăți în ajungerea la un sistem european de azil și uh, de aceea, iată că solidaritatea are de suferit. Pe scurt, uh, rezultatele sunt uh, insuficiente. Nu am atins obiective concrete și importante în domenii precum directiva antidiscriminare, un exemplu frapant. Aș vrea să știu ce crezi că trebuie făcut pentru a uh, crește credibilitatea instituțiilor europene, domnule comisar. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Guillaume. Un minut, domnul Wojciechowski. Mulțumesc. Ca un reprezentant al unui partid politic uh, numit uh, Uh, lege și justiție, mă bucur că exact acesta este și nucleul programului de la Stockholm. Avem uh, multe legi, dar nu avem suficientă justiție. Asta e problema. Un sistem judiciar independent nu este infailibil și pot să vorbesc din uh, propria experiență și știind în același timp ce s-a întâmplat și în alte state. Sunt cazuri Uh, dramatice în care copiii au fost furați pur și simplu de lângă părinți. Justiția trebuie să fie independentă, dar nu uh, necontrolabilă, mai ales ținând cont că există parlamente alese democratic ce pot exercita oarecare funcție de control. Nu trebuie să creăm un stat în stat. E o chestiune care trebuie să ne preocupe mai mult. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Ernst. Ja, vielen. Mulțumesc foarte mult. Haideți să spunem așa. Uh, este deja o dovadă de tupeu că Comisia și Consiliul așteaptă să întrebăm noi cum, își, cum evaluează acest program. Nu există până acum niciun fel de evaluare calitativă a acestui program. Ministrii noștri se pare că stau degeaba și nu se ocupă de acest subiect și este destul de curios pentru că acest subiect, conform bugetului alocat, este unul foarte important. Doamna Malmström nici măcar nu este aici și se constată în acest domeniu o explozie a costurilor. Mai ales se cheltuiesc banii pe uh, un instrument de securitate scump după altul și fără să se fi făcut o evaluare a rezultatelor de până acum se încearcă doar uh, cheltuirea de bani în industria de securitate. SIS-2 uh, însă a, a, de asemenea a implicat cheltuirea de foarte mulți bani, vorbitoare este întrerupt. Acum un minut și jumătate, domnul Ehrenhauser. Ja, schade, dass Sie die Frau Ernst unterbrochen haben. Ce păcat că ați întrerupt-o pe doamna Ernst, o contribuție uh, foarte prețioasă, cred eu. Și acum, revenind la intervenția mea, disponibilitatea datelor și a informațiilor pentru persoane, persoanelor potrivite, la locul potrivit, cu respectarea drepturilor fundamentale, mai ales în ceea ce este uh, dreptul la viață privată, protecția datelor cu caracter personal, reprezintă un criteriu al succesului în domeniul securității și Exact aici vreau să mă refer uh, la ce s-a realizat în programul de la Stockholm. Managementul informației. Coerența și consolidarea în acest domeniu reprezintă un obiectiv uh, clar al programului de la Stockholm. Există câteva inițiative, avem frot, Frontex și Europol ca platforme de schimb de informație, de analiză de informație și avem o strategie pentru gestionarea de informații și exact într-acolo mă îndrept cu întrebarea către Consiliu, dar și către Comisie în ce măsură această strategie de gestionare a informației este implementată și cu ce probleme de implementare și ce s-a realizat până acum. V-aș fi extrem de recunoscător dacă v-ați referi în două, trei cuvinte la ce s-a făcut. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Ehrenhauser. Doamna Ernst cu siguranță se va bucura de laudele din cealaltă parte a spectrului politic. Nu eu uh, sunt aici ca să judec intervenția, ci sunt ca să distribui uh, timpul în mod egal între colegi. Are acum cuvântul doamna Angelini, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Programul de la Stockholm este o strategie cheie cu obiective specifice de a asigura un stat european, un spațiu european uh, al securității și justiție care să fie în interesul cetățenilor. S-a adoptat în 2010 un plan de acțiune cu un program foarte ambițios uh, în anexă. Scopul acestui program era să protejeze pe cât posibil um, valori precum respectul pentru cetățeni, solidaritate și egalitate și să încerce să concentreze eforturile tuturor asupra cetățenilor și asupra vieților lor cotidiene. Dacă facem o evaluare, putem trage concluzii pozitive. Să ne gândim, de exemplu, la uh, directiva privind uh, Ordinul European de Protecție, un instrument uh, legal uh, de ultimă generație în ceea ce privește nivelul de protecție pe care îl oferă. Drepturile, asistența și protecția victimelor uh, infracțiunilor um, și măsurile de protecție a minorilor în cadrul Uniunii Europene. Directiva împotriva pedopornografiei online, pentru care am fost raportor, de exemplu. Deci, um, s-au făcut uh, progrese, chiar dacă încă mai avem multe de făcut. E bine să facem o evaluare pentru a măsura dificultățile cu care ne-am confruntat în procesul de implementare. Și uh, ca urmare a acestor evaluări să facem ajustările necesare și să deschidem o etapă nouă, asigurându-ne că avem uh, o gândire coordonată între strategiile din cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă! Angelili, doamna Gânț, un minut jumătate. Mulțumesc. Tratatul de la Lisabona a antrenat schimbări majore în domeniul lor deciziilor în acest domeniu. Însă, rezultatele nu se văd foarte des. Nu vedem un angajament din partea Consiliului către execuție și unul dintre exemplele cele mai clare a fost faptul că decizia, luarea deciziilor s-a făcut prin metoda interguvernamentală. Romii se confruntă cu probleme, cetățenii uh, au dificultăți uh, în acceptarea documentelor în alte state membre și ar fi foarte important, deci, să se creeze cu adevărat acest, această zonă de libertate, securitate și justiție. Valorile de bază ale democrației necesită o acțiune mai uh, urgentă ca să putem salvgarda valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Avem nevoie de mult mai mult angajament din partea statelor membre și uh, Comisia trebuie să ofere un răspuns foarte direct la orice fel de eforturi care încearcă să dăuneze valorilor comune europene. Obiectivul acestui program este să apropie Europa de cetățeni, dar nu asta a făcut până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gânț. Are acum cuvântul un minut, doamna Vergia. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere ne permite să facem o evaluare a programului de la Stockholm. Eu am făcut parte dintre cetățenele europene care au votat pentru Maastricht, dintre aceia care au crezut că se vor face progrese pentru cetățenie, pentru uh, justiție. Am crezut că um, acest uh, program uh, din anii 90 uh, va aduce la progrese importante, însă în anii 2000 lucrurile s-au schimbat foarte mult. Problema securității a căpătat precedență înainte de drepturile omului. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Planul comisiei putea să ne dea uh, speranță, însă ce a mai rămas din el astăzi? Dreptul de azil european este un exemplu uh, foarte bun. Putem să mm, vorbim despre situația refugiaților, uh, imigranților, despre problema romilor. Drepturile fundamentale și justiția se degratează constant în Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește categoriile cel mai vulnerabile. Deci vă rog să schimbăm uh, puțin macazul și să uh, permitem cetățenilor să creadă în continuare în visul european. Mulțumim. Două minute, doamna Mazzoni. Mulțumim, domnule președinte. Într-o perioadă în care Uniunea Europeană suferă din cauza crizei economice, un răspuns imediat pentru cetățenii care suferă din cauza incertitudinii este acela de a relansa procesul de integrare, să acoperim slăbiciunile Uniunii Europene, mai ales în fața atacului lansat de piață. Dar Sigur că nu putem să construim o uniune politică fără a garanta cetățenilor posibilitatea de a își avea drepturile respectate. Dacă nu garantăm fiecărui cetățean un nivel egal de protecție. Și nu vom reuși să avem o uniune politică dacă nu vom avea protecție judiciară uh, cum se cade pentru toți cetățenii. Eu știu cât de greu uh, am muncit, uh, cât de mult am muncit uh, comisia pe acest dosar. Am fost și eu destul de implicată și am urmărit activitatea doamnei Reding și cu satisfacție am luat notă în țara aceasta de uh, spusele uh, domnului Borg cu foarte mult patos. Problema este însă că mai sunt lucruri de făcut și suntem an lumină distanță față de ceea ce trebuie să realizăm. Eu, fiind președintă de comisie la PETI, am contacte cu cetățenii zi de zi și, practic, e un loc privilegiat din care pot urmări ce se întâmplă direct. Mulțumită contactului cu cetățenii, vedem exact cum percep aceștia respectarea drepturilor lor și să știți că suntem departe de a crea o zonă uh, a libertății, securității și justiției în Uniunea Europeană. Câteva exemple concrete acum. Avem cupluri din două state membre, uh, cu uh, persoane din două state membre care nu pot să-și exercite drepturile parentale din cauza unor regime ciudate. Iarăși există persoane care suferă din cauza um, tratamentului inegal aplicat în momentul în care vor să lucreze, în momentul în care vor să facă un transfer al beneficiilor sociale, în momentul în care vor să studieze. Uh, vorbitoarea întreruptă. Doamna Regner, un minut și jumătate. Mulțumesc, stimată doamnă ministru, stimate domnule comisar. Planul de acțiune pentru realizarea programului de la Stockholm este într-o fază decisivă. Ați menționat-o și dumneavoastră, domnule comisar, Bruxelles 1 s-a încheiat, iar uh, protecția europeană a datelor este într-o fază foarte fierbinte acum. De asemenea, recunoașterea certificatelor și protecția victimelor sunt pe calea cea bună. La finele acestui mandat, uh, acestui mandat avem oarecum un uh, raport de succes pentru noi sau cum am putea spune, domnule comisar? Directiva antidiscriminare este foarte importantă și ea, iar uh, ca centru al programului de la Stockholm avem ideea de a combate homofobia și xenofobia și rasismul de orice fel. Acestea nu trebuie să se manifeste prin programe de uh, legislative neapărat, dar ar trebui să avem o directivă antidiscriminare. Și un alt lucru foarte important este cel menționat și de colegul Berlinguer. Este vorba de implementarea măsurilor concrete. Cetățenii noștri Uh, pe cetățenii noștri nu interesează neapărat uh, dreptul existent, pentru că există o inițiativă penală, există o inițiativă pentru protecția victimelor. Sigur că e foarte important, dar trebuie ca cetățenii să știe aceste lucruri și de aceea mă interesează ce intenție are Comisia în privința ameliorării informării. Apoi, uh, un alt subiect foarte important este dialogul cu societatea civilă. Ce se prevede aici, în acest scop, pentru a implica mai mult societatea civilă? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Regner. Are acum cuvântul domnul Diaz de Mera două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă privim uh, evaluarea la mijlocul perioadei a programului de la Stockholm și a programului de acțiune, vreau să subliniez trei chestiuni. Obiectivele pe care nu le-am uh, atins și care au consecințe asupra efortului nostru de a combate terorismul. În primul rând, nu am văzut um, Uh, punerea în aplicare a tratatului 17 uh, al tratatului privind uh, dezinființarea Uniunii Europene în privința înghețării averilor um, celor care sunt trecuți pe lista neagră a teroriștilor. De asemenea, nu s-au luat inițiative legislative pentru înființarea unui program european de monitorizare a finanțării terorismului și, în al treilea rând, o chestiune recentă și lamentabilă, și anume faptul că registrul cu numele pasagerilor uh, a fost un proiect care s-a oprit în fașă. Cel mai grav lucru, domnule președinte, este faptul că nu există acord dintre interinstituțional. Și ce vreau să spun cu asta? Mă refer la faptul că actele de legate sau de punere în aplicare sunt folosite pentru a um, evita faptul că nu există o procedură ordinară legislativă. E vorba de o scurt circuitare a procedurii legislative obișnuite. Regulamentul 305 și uh, combaterea falsificărilor sunt exemple grăitoare, dar trebuie să privim problema Schengen și vom înțelege imediat la ce mă refer. Trebuie să schimbăm situația urgent, pentru că altfel nu ne vom putea îndeplini îndatorirea legislativă. Această datorie ne, uh, ne survenit ca urmare a procedurii uh, de codecizie um, conferită prin tratatul de la Lisabona. Mulțumesc. Domnul Moraes are cuvântul acum. Învățăm foarte multe astăzi uh, din intervențiile din sală cu privire la programul de la Stockholm. Ieri am avut o întrebare orală cu privire la uh, situația celor care cer azil. Repede ne dăm seama că prin codecizie și prin tot ceea ce ne oferă, de fapt, tratatul de la Lisabona, programul de la Stockholm arată că există o, un dezechilibru total între inerția de la Consiliu și dorința celor de la Parlament și la Comisie să facă ceva. Asta se constată în repetate rânduri. E numitorul comun al atâtor dosare pe care le avem pe rol. Multe probleme de implementare apar din acest motiv. Această inerție a fost atât de evidentă ieri când doar șapte state membre au vrut să trateze uh, chestiunea uh, problemelor de urgență problemelor de azil în regim de urgență. Unele state sunt împovorate, alte state uh, ar putea să preia anumiți uh, solicitați de azil și totuși propunerea concretă întârzie. Dacă acesta e numitorul comun, dacă aceasta e problema care apare de fiecare dată, e clar că trebuie să facem ceva. Asta nu înseamnă totuși că nu am înregistrat progrese mai ales în ceea ce privește însoțirea victimelor traficul de ființe umane, victimelor infracțiunilor, protecția în fața materialelor pedopornografice și așa mai departe. Totodată, prin programul de la Stockholm a trebuit să ne dăm seama că avem un instrumentar care ne permite să abordăm probleme diferite. Spuneam că vrem migrație legală. Uh, avem și problema lucrătorilor detașați în același uh, timp. Sunt dosare greoaie, exact acum când suntem în plină austeritate și va fi foarte greu. E important, desigur, să înregistrăm un progres real și acum că facem această evaluare la jumătatea perioadei, a sosit momentul să punctăm exact ce mai rămâne de făcut. Avem protecția datelor și alte sectoare adiacente și e important ca în momentul evaluării să fim cinstiți și sinceri. Mulțumim! Are cuvântul domnul Salvatore Iacolino. Grazie, președinte. La sen- Mulțumesc, domnule președinte. Există senzația că la trei ani după adoptarea programului de la Stockholm, acesta rămâne un instrument care nu este complet implementat. Au spus-o și colegii. Și uh, Chiar uh, prima intervenție a domnului comisar a arătat același lucru. Într-adevăr, Schengen este o realizare pe care o datorăm aplicării programului de la Stockholm. Cooperarea în domeniul polițienesc și judiciar este foarte importantă, combaterea crimei organizate, combaterea corupției, sigur, protecția datelor, protecția minorilor, sunt tot atâta subiecte foarte importante și concrete. Însă, cu toate acestea, mai sunt multe de făcut. Mai sunt uh, multe intervenții ce trebuie realizate, care nu au fost încă făcute. Justiția este un drept, un drept care trebuie să fie aplicat la modul cel mai concret. Și am uh, discutat despre situația din închisori. Pentru că există o problemă clară de suprapopulare în închisori. Trebuie să fie atenționate statele membre unde închisorile sunt suprapopulate. Însă nu s-a făcut de fapt nimic uh, fundamental în acest domeniu, domnule președinte iar uh, perspectivele financiare 2014-2020 necesită resurse concrete. Numai dacă vom avea suficiente resurse, vom putea să uh, ne gândim la un program post-Stockholm. Este nevoie de resurse pentru justiție, cel puțin cu 16% mai mult și trebuie să intervenim. Mulțumim! Mulțumesc, domnul Weidenholzer! Uh Mulțumesc, domnule președinte. Programul de la Stockholm, care de fapt este o cărămită importantă în arhitectura securității europene, din păcate nu se bucură de atenția cuvenită atât în opinia publică, cât și la nivelul actorilor politici. În transpunerea în practică a măsurilor, drepturile fundamentale prea rar se află în centrul atenției și sunt sacrificate principiului unei eh, securități aparente Trebuie să ne gândim la principiile nediscriminării, um, la principiul prezumției de nevinovăție care trebuie să fie apărate. Iar um, la ceea ce uh, Parlamentul European a decis pe 25 noiembrie 2009. Este important să combatem xenofobia. Există în planul de acțiune o serie întreagă de măsuri legislative pe baza deciziilor uh, directivei, dar Consiliul trebuie să se pronunțe. Președintele, domnule coleg, acceptați o întrebare din partea domnului Ehrenhauser? Vă rog. Stimate coleg Weidenholzer, există uh, acel uh, vers că uh, libertatea moare cu siguranța în brațe. Uh, Credeți că există în acest document o balanță echilibrată între climatul de securitate și libertate pe de altă parte? Stimate coleg, cred că despre această problemă am putea să discutăm foarte mult. Nu cred că acest echilibru în clipa de față s-a creat și că lucrurile evoluează mai degrabă în direcția unei securități care îngrădește libertatea.

Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor cere, celor care au participat la această dezbatere, o dezbatere de altfel foarte interesantă. Timp de 10 ani am fost ministru pentru afaceri interne și tocmai de aceea m-am simțit foarte confortabil în cadrul acestei dezbatere. Am înțeles prea bine care sunt îngrijorările membre, membrilor Parlamentului European. E clar, guvernele trebuie să guverneze, dar, în același timp, acțiunile guvernului trebuie să fie evaluate, iar Comisia evaluează acțiunile statelor membre, evaluează implementarea achiului comunitar și, de asemenea, evaluează uh, implementarea achiului Schengen. Și astfel mă întorc uh, la începutul primei mele intervenții spațiul Schengen este o mare reușită, însă, bineînțeles că se confruntă cu anumite probleme. Au existat uh, eurodeputați, uh, eurodeputați care spuneau că e tare greu să ajungi din Regatul Unit în uh, spațiul Schengen. Da, bine, aceste dificultăți sunt inerente pentru că Regatul Unit nu face parte din uh, spațiul Schengen și asta din propria sa inițiativă și tocmai de aceea, iată, la granițele Regatului Unit există într-adevăr controle. Însă, au existat multe plângeri uh, pe care le-am auzit în statul pe care îl reprezint. Uh, au existat voci care spuneau că uh, nu pot să intre pe teritoriul uh, respectivului stat fără să arate un pașaport, chiar dacă achizul, achiul uh, Schengen spune cu totul altceva. Iată, aceste critici ne arată cât se poate de clar că uh, există în continuare probleme, probleme care nu trebuie să fie exacerbate de acțiuni naționale care duc la încălcarea acquis Schengen. Dar Comisia veghează la punerea corectă în uh, în aplicare a tuturor uh, reglementărilor Schengen. Au existat o serie de europarlamentari care s-au referit la mandatul european de arestare. Bineînțeles, opiniile sunt diferite. Unii susțin că acesta se aplică într-o manieră injustă împotriva cetățenilor, alții consideră că acest uh, mandat nu este utilizat suficient de des. Ideea care stă la baza mandatului european de uh, arestare pornește de la premisa că regulile noastre privind uh, regulile noastre judiciare, judiciare sunt atât de similare încât nu e nevoie de introducerea unei uh, proceduri accelerate de extradare. Acum, în Uniunea Europeană au ajuns la concluzia că dacă avem atât de mare încredere unii în alții, atunci doar la emiterea unui mandat european de arestare, extradarea să fie posibilă. Bineînțeles, mă refer la infracțiunile care care fac necesară emiterea unui uh, mandat uh, european de arestare în infracțiuni comise în Uniunea Europeană. Mi-amintesc că până și Regatul Unit a reușit să se folosească foarte, foarte bine de acest mandat uh, european de arestare. Se cerea atunci arestarea unui uh, Uh, profesor care fugise în, uh, în Franța și se încerca astfel să eludeze justiția britanică, dar uh, cu ajutorul mandatului european de arestare, această situație a fost rezolvată imediat, persoana a fost extradată mm, rapid din Franța și a ajuns în fața organelor judiciare britanice. Deci, iată care este valoarea adăugată oferită de că către mandatul european de arestare. Bineînțeles, uh, Există și excepții, însă, de cele mai multe ori, mandatul european de arestare este emis pe baze cât se poate de solide și a făcut posibilă, de asemenea, extinderea acestei, acestui spațiu al uh, libertății și justiției. Doamna Mazzoni nu poate fi decât uh, lăudată pentru dorința pe care o are de a se ocupa de absolut toate dorințele cetățenilor uh, europeni. Bineînțeles că aceasta este poziția normală pe care președinta Comisiei pentru Petiții trebuie să o aibă. Uh, președinta unei asemenea, uh, asemenea comisii trebuie să fie preocupată de doleanțele cetățenilor europeni. Însă consider că programul de la Stockholm și reușitele uh, spațiului de libertate, securitate, justiție trebuie să fie evaluate uh, printr-o evaluare nu a idealului pe care vrem să-l atingem, ci a punctului din care am pornit. În urmă cu patru ani de zile eram și eu uh, ministru al afacerilor interne, am participat la consiliile uh, Uh, miniștrilor de resort și pe vremea aceea fiecare stat uh, membru în parte avea un drept de veto asupra uh, problemelor care legau de securitate și justiție. Acum însă, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, situația s-a schimbat și s-a schimbat într-asemenea măsură încât acum avem două, doi legiuitori cu drepturi egale și pun accent pe lucrul acesta, cu drepturi egale. Și pornind de la această premisă, nu pot decât să fiu de acord cu domnul uh, Moraes, care spunea că Comisia este cât se poate de energetică când vine vorba de uh, propunerea de acte legislative. Iar această atitudine este cât se poate de normală. Am fost timp de 16 ani uh, ministru și înțeleg că guvernele trebuie să fie ușor mai uh, conservatoare decât uh, parlamentele. Asta pentru că responsabilitățile com uh, guvernelor sunt altele decât responsabilitățile parlamentarilor. Bine, nu spun că importanța parlamentelor nu este una imensă, însă cu toate acestea trebuie să ținem cont de faptul că guvernele guvernează, guverneze cetățenii și trebuie să se apropie de absolut toată lumea. Iată, astfel ne apropiem de cele de dorința exprimată de, de domnul Barroso. El vorbea despre o, o federație a statelor naționale. Deci, iată, o contradicție în termeni. Nu suntem o uh, federație, dar suntem o uniune de state suverane care se deplasează încet, încet în direcția unei uniuni perfecte. Și acum la întrebarea doamnei, asta fiind un răspuns la întrebarea doamnei Mazzoni, întrebarea care suna în felul următor, avem sau nu o uniune în adevăratul sens al cuvântului? Răspunsul este nu neapărat, însă cu siguranță pași înainte s-au făcut deja și este vorba de pași foarte, foarte concreți. Da, bineînțeles, există din când în când probleme uh, Apar, de asemenea, obstacole de natură naționalistă care apar permanent și uh, de care, bineînțeles, Comisia este obligată să se ocupe prin măsuri prompte. Au existat eurodeputați care își puneau întrebarea câtă solidaritate există în ceea ce privește problematica imigrației. Statele de la periferie, în special, se plângeau că la nivel european nu se fac prea multe în ceea ce privește transferul intereuropean a persoanelor care intră în spațiul european la, prin statele periferice. Uh, datorită lipsei acestui uh, schimb, uh, bineînțeles că împovărate sunt în esență, statele de la periferie. E drept, solidaritatea ar trebui să existe, dar aceasta ar trebui să existe pe bază voluntară. Nu putem impune solidaritatea, chiar dacă există persoane care luptă pentru acest sistem. Eu consider că un astfel de sistem ar fi o contradicție în termeni până uh, la un moment dat. Și chiar dacă va exista un uh, sistem de împărtășire a poverilor, atunci acesta uh, va fi fost decis cu siguranță de către toate statele membre. Deci, solidaritatea trebuie să fie uh, trebuie să fie uh, sprijinită, trebuie să fie uh, promovată, însă, în același timp, trebuie să înțelegem că problema imigrației nu este neapărat una paneuropeană și solidaritatea nu poate fi impusă. Mai există și alte aspecte asupra cărora ar trebui să-mi aplic, uh, să mai aplec atenția, însă mă voi uh, referi la cele spuse de domnul Sviefca. Într-adevăr, formarea juridică este necesară pentru ca legile să fie cunoscute și să fie bine aplicate, iar Comisia va sprijini în continuare programele de formare juridică. De ce? Pentru că ne, suntem uh, de părere că, sprijinind astfel de modele, legile care sunt uh, promulgate la Bruxelles sau la Strasburg nu rămân litere, literă moartă. Am vorbit despre Schengen deja. În ceea ce privește intervenția domnului Ehrenhauser, dați-mi voie să spun că Comisia a propus o nouă, un nou temei juridic pentru Europol și asta cu două obiective. Uh, pe de o parte, uh, pentru a revizui uh, mandatul și responsabilitățile Europol și pentru a sprijini de asemenea cooperarea polițienească și uh, al doilea obiectiv al nostru a fost acela de a spori uh, controlul democratic uh, prin intermediul Parlamentului European asupra activităților uh, uh, Europol. Știm cât se poate de clar că activitățile Parlamentului European au generat compromisuri, au dus la adaptări uh, uh, favorabile. Uh, Parlamentul nu trebuie să ignore Consiliul și viceversa este de asemenea valabilă, însă important este ca noi toți să ne dăm seama că tratatul de la Lisabona consfințește existența doi legiuitori cu drepturi egale care trebuie să colaboreze. Domnul președinte, vă mulțumim foarte mult. Uh, îi dăm cuvântul doamnei Creighton. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă implica în această discuție, o discuție extrem de utilă referitoare la programul de la Stockholm. După cum am spus în intervenția mea introductivă, programul în sine are o acoperire foarte amplă și acoperă o gamă foarte largă de domenii, justiție, azil, migrație, securitate internă, relații externe. Așa cum s-a spus aici, programul de la Stockholm și toate aspectele și elementele sale au impact într-un fel sau altul asupra vieții tuturor cetățenilor europeni, având în vedere că E vorba de toate aspectele care țin de justiție și afaceri interne. Sunt de acord cu comisarul Borg și eu sunt de părere că reperele, jaloanele stabilite trebuie să se bazeze pe o evaluare a eforturilor făcute de până acum. Sigur, cu toții ne dorim uh, o situație utopică, un rezultat ideal, dar în ceea ce privește evaluarea programului și natura sa multianuală și multifacetată, cred că putem pe bună dreptate spune că am parcurs o cale destul de lungă deja. Vreau să mă refer la câteva dintre chestiunile care au fost deja menționate de uh, domnii deputați. Domnul Berlinger, domnul Lopez Aghiar și domnul Cassini au pus întrebări cu privire la beneficii, la avantajele practice și rezultatele concrete ale programului de la Stockholm. Lista e lungă, dacă e să ne gândim la asta, însă cred că rezultatele obținute uh, sunt dovedite de consistența legislației care există în toate aceste domenii, legislație care va garanta, așa cum ne dorim cu toții, siguranța cetățenilor europeni în toate uh, punctele vieții lor. Domnul Ghiero Salon a menționat nevoia de a ne axa pe valori și cred că dacă e să vorbim de valori, vorbim despre valori europene și acestea constituie punctul central, esența programului de la Stockholm. Doamna Wickstrom a menționat importanța programelor de reașezare. După cum știți, există un program comun UE de reașezare care a fost adoptat în martie anul trecut de Consiliu și Parlament pentru a ne asigura că există răspuns pentru cei care solicită și au nevoie de protecție în acest sens. Deci se înregistrează programe și aici. Domnul Kerkop a vorbit despre provocările legate de minorii neînsoțiți Într-adevăr, asta este un subiect care necesită atenția și preocuparea noastră. În mai 2010, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru perioada 2010-2014 și punerea în aplicare a planului respectiv de acțiune a fost raportată în septembrie anul trecut pentru a asigura abordarea eficientă a acestei provocări și pe viitor. Domnul Papanopoulou a vorbit despre procedurile legislative după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. După părerea mea, procesul s-a îmbunătățit foarte mult după implementarea procedurii de codecizie, lucru care a fost de altfel subliniat și de comisie. Cred că implicarea Parlamentului într-o mai mare măsură nu face decât să îmbogățească procesul și uh, face și Comisia și Consiliul să fie foarte atenți lucru care nu poate decât să îmbunătățească lucrurile. Sigur, mai pot fi aduse îmbunătățiri ulterioare în ceea ce privește cooperarea dintre cele trei instituții. Dar asta nu e nimic nou, lucrurile pot fi oricând îmbunătățite și așa se întâmplă în acest domeniu al justiției și afacerilor interne. Apoi au fost membrii care au pus întrebări cu privire la strategia de gestionare a informațiilor. Documentul Comisiei privind modelul european de schimb de informații a fost publicat în decembrie și are rolul de a face un inventar al uh, modul în care funcționează schimbul transfrontalier de informații în prezent. Concluziile Comisiei sunt examinate în momentul de față de către Consiliu și uh, apoi procesul uh, va urma și calea inversă. Domnul Diaz de Mera s-a referit la confiscarea și înghețarea activelor și a deplâns lipsa de progres în acest domeniu. Mă bucur să vă pot spune că primul trialog cu Parlamentul a fost deja programat pentru 28 mai, în urma votului din Comisia Libe și cred că putem deci spune că s-au înregistrat progrese până la urmă și aici. Și veți vedea că în ultimele luni am făcut eforturi consistente pentru a ne putea asigura că evoluează aspectele care țin de date și alte elemente ale programului de la Stockholm. Programul se axează pe aspectele esențiale pentru dezvoltare și pentru extinderea zonei de libertate și securitate. Și cred că până la urmă asta este cu adevărat beneficiul programului de la Stockholm. Axarea pe îmbunătățirile care trebuie să aibă loc. E vorba de o continuitate care trebuie să fie asigurată pe durata președințiilor Consiliului European, indiferent de cine se ocupă de acest lucru, de continuitatea relației cu Comisia și Parlamentul. Deci această abordare este foarte benefică. Spațiul de securitate, libertate și justiție, la a definirea căruia am ajutat și um, am făcut mari eforturi pentru protejarea lui, uh, a beneficiat foarte mult de elementele acestui program de la Stockholm și de continuitatea și consecvența eforturilor. Prin urmare, vă pot garanta că pentru cât a mai rămas din președinția irlandeză, vom continua să facem eforturi maxime pentru a înregistra progrese pe domenii importante ale programului de la Stockholm și uh, doresc în continuare să avem o bună colaborare între instituțiile noastre, să ne sincronizăm pentru a ne asigura că putem contribui la o Uniune Europeană care um, este meritată pe deplin de cetățenii noștri. Ne apropiem de sfârșitul președinției irlandeze și avantajele programului, cum este programul de la Stockholm, ne devin foarte clare. Uh, Uh, pe durata președinției noastre vom face eforturi până în uh, a 11-a oră, dar uh, vom preda lucrurile următoarei președinții care va duce mai departe impulsul și avântul pe care l-am luat noi cu ajutorul Parlamentului. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a participa la această dezbatere și mulțumesc și domnului comisar. Ja, Frau Ratspräsidentin, Mulțumesc, doamna președinte a Consiliului, pentru că astăzi, practic, ați fost de-a lungul întregii zile în mijlocul nostru și în felul acesta ați uh, adus standardul Consiliului European în Parlament. Încheiem aici dezbaterea în legătură cu programul de la Stockholm și trecem la punctul următor. De pe ordinea de zi este vorba despre uh, tax sa de succesiune conform uh, regulamentului